Uh, uh, uh, Stimați colegi, bună ziua! Vă rog frumos să vă așezați astfel încât să putem începe cu sesiunea noastră. Dragi colegi, este o bucurie pentru mine să vă informez Președintele îi roagă pe participanți să aibă răbdare, să ocupe locurile pentru a putea începe. Dragi colegi, este o plăcere pentru mine să vă informez că delegația la adunarea parlamentară a Uniunii pentru Mediterana se va întâlni astăzi cu domnul Adel al-Asumi, vicepreședinte al Parlamentului Arab, și cu domnul uh, Ahmed Mecerghi, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și, uh, uh, și Securitatea Națională. Domnul Al Asumi și Mecerghi, uh, pe aceștia îi Uh, Acestora le urăm bun venit și profit de această ocazie pentru a sublinia importanța cooperării între Parlamentul European și cel arab. Bun venit așadar, domnilor! Observ că se dorește să se intervină uh, din punct de vedere procedural. Voi accepta numai intervenții procedurale și apoi vom trece la vot. Domnule Weichler. chair. Domnule președinte, cred că înțelegeți că este o chestiune importantă și aș dori să spun câteva cuvinte. Unul dintre cei mai importanți și respectați lideri politici din Kosovo, președintele îl întrerupe, îmi cer scuze, acesta nu este un uh, punct procedural și am spus că, din cauza întârzierii, voi accepta numai puncte procedurale care se referă la procedură. Îmi cer scuze pentru acest lucru, Sper că vom avea mâine timp să uh, facem astfel de observații. Domnul Gomez. Aș vrea să vă informez că domnul profesor Marara Gutina a fost eliberat în Etiopia. Am făcut apel pentru eliberarea sa în Etiopia. Încă o dată întrerupe președintele. Am luat notă, dar acum vom trece la voturi. Niciuna dintre intervențiile dumneavoastră nu a reprezentat un punct procedural. Așadar, doamnelor și domnilor, primul punct pe ordinea de zi în ceea ce privește voturile este raportul uh, domnului Buchner controlul exporturilor, transferului serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare. Este vorba despre un raport al Comisiei pentru Comerț Internațional. Vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis.